vitale în Europa. Din partea Comisiei, doamna comisar Hildegard. Trebuie să așteptăm însă câteva secunde. Domnule Leitfried, dumneavoastră îl însoțiți pe domnul comisar și atunci doamna Hildegard poate să înceapă imediat cu declarația sa. Doamna, aveți cuvântul. Present. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. În numele uh, colegului meu, al domnului comisar, doresc să vă spun că Comisia împărtășește îngrijorările cu privire la uh, noile produse medicale și riscurile pe care îl presupun dezechilibrele cu privire la accesul la îngrijire. Comisia dorește să ajute statele membre să răspundă la această provocare. Aceste, acest angajament a fost uh, subliniat în comunicarea Comisiei din aprilie de anul acesta cu privire la uh, efectele asupra sistemelor medicale. Uh, acesta se concentrează asupra uh, sporirii accesului la sistemele de uh, îngrijire. Este nevoie de o cooperare îmbunătățită, de transparență mai bună și de asemenea de o coordonare mai bună pentru minimalizarea oricăror efecte nedorite care uh, ar putea să apară ca urmare a creșterii prețului la nivel comunitar. La Consiliul pentru Sănătate din iunie, o delegație cea a Franței, a ridicat o problemă uh, importantă cu privire la uh, un tratament îmbunătățit al hepatitei C, care a primit autorizare de comercializare, exprimând îngrijorarea cu privire la uh, accesul echitabil la tratamentele cu acest medicament. Mâine, experți din statele membre vor discuta încă o dată despre uh, acest medicament îmbunătățit pentru uh, tratarea hepatitei C, iar uh, luna viitoare se va discuta despre prețuri și despre rambursări. Sigur că discuția cu privire la impactul prețurilor asupra uh, faptului dacă pacienții uh, și sistemele medicale își permit medicamentele sau nu, depășește uh, mult mai mult decât cadrul tratamentului pentru hepatita C. Comisarii așteaptă cu nerăbdare uh, dezbaterea planificată de președinția italiană de uh, care va avea loc săptămâna viitoare. Rezultatele acestei dezbateri îl vor ajuta pe uh, noul comisar să ajute statele membre să continue munca în uh, direcția sprijinirii intereselor lor. În ceea ce privește sprijinul acordat dezvoltării și cercetării, Comisia consideră că inițiativele cu privire la inovarea medicamentelor vor ajuta uh, să se ajungă la uh, găsirea și identificarea unor medicamente mai eficiente și mai sigure. Trebuie să facilităm accesul rapid la medicamente al pacienților cu uh, nevoi uh, foarte mari, importante de medicamente. Trebuie de asemenea să îmbunătățim uh, dezvoltarea accesului și a comercializării medicamentelor pe piață pentru uh, medicamente vitale. Vorbim despre 106 astfel de uh, tratamente inovative care au fost comercializate în ultima vreme. Comisia nu are însă competența de a reglementa nivelul prețurilor uh, cu privire la tratamentul medical. Acestea sunt determinate de statele membre uh, individual. De aceea nu pot exista limitări de preț care să fie impuse de către Comisie statelor membre. Însă, Comisia poate să ofere ajutor uh, în ceea ce privește îmbunătățirea schimbului de informații între statele membre cu privire la politicile de preț, astfel încât să se minimizeze uh, efectele cu privire la accesul la medicamente în Uniunea Europeană. Comisia poate să ajute de asemenea prin explorarea uh, mecanismelor uh, de achiziție, astfel încât uh, să uh, se beneficieze de mai multe oferte de preț din partea industriei farmaceutice. Președintele, mulțumesc, doamne comisar Hildegard. Urmează acum domnul Micolașic, două minute și jumătate. 2.30, ich glaube. Dankeschön. Äh, vážený pan predseda, vážená... Mulțumesc, äh, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Această dezbatere ar trebui să ne uh, facă să ne gândim mai serios la acest subiect extrem de important. Pentru că vorbim de chestiuni care vizează pacienții, e vorba de salvarea unor vieți omenești și de îmbunătățirea accesului la uh, medicamente care salvează vieți. Este o chestiune care ne vizează pe mulți și ne interesează pe mulți, inclusiv pe mine. Eu sunt medic și am uh, lucrat în uh, departamente de urgență ale spitalelor. Este foarte important, e vital să ai astfel de medicamente disponibile, nu doar în spitale, ci și în alte locuri în care pacienți care suferă de boli eh, grave să poată să le acceseze. Iar prețurile trebuie să fie uh, unele suportabile, comparabile cu fondurile pe care le au disponibile pacienții. Și trebuie să înțelegem că situația diferă de la un stat membru la altul când ne uităm la situația din eh, serviciile de sănătate. Și adesea Uh, prețul ridicat al unui medicament uh, reflectă efortul de cercetare și tehnologia utilizată care au dus la crearea acestor medicamente. Nu credem însă că uh, aceste companii farmaceutice ar trebui să introducă prețuri uriașe. În perioada 2000-2009 medicamentele, cheltuiala publică cu medicamentele a crescut în medie cu 76% și asta este fără precedent. Trebuie să înțelegem că populația Uniunii Europene îmbătrânește și prețurile noilor medicamente cresc și ele din ce în ce mai mult. Trebuie să înțelegem că medicamentele importante trebuie să fie accesibile pentru toți pacienții de care au nevoie. Mulțumesc foarte mult. Un minut și jumătate, doamna Borsan. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. S napretkom medicinske znanosti... Mulțumesc, domnule președinte. Prin uh, progresul medical se ajunge și la uh, găsirea de medicamente eficiente, însă și scumpe. Dacă găsim eficient, eh, med, medicamente care să fie eficiente 100%, atunci nu cred că există cineva care să se întrebe cum să procedeze. Însă, dacă este să vorbim despre preț, și să ne referim la un medicament care tratează hepatita, atunci mă întreb eh, ce costă o eh, cât, o costă, cât costă societatea un pacient care nu este tratat uh, dacă este bolnav de hepatită, care lipsește de la locul de muncă, care eventual uh, moare în ultimă instanță. Sigur că uh, s-au dat multe milioane de euro pentru salvarea băncilor, însă atunci când vine vorba despre medicamente, iată că ridicăm multe semne de întrebare. Cu toții ne dorim un sistem de sănătate durabil. De aceea, cred că finanțele publice trebuie să financeze și medicamentele, iar și întreprinderile farmaceutice, dacă acestea găsesc medicamente care sunt cu adevărat eficiente. De asemenea, brevetele și timpul de brevetare poate să fie redus pentru că uh, prețul scade în momentul în care un brevet uh, a expirat. Mie mi se pare interesante uh, aceste cazuri, este bine că ele sunt discutate sub președinția italiană și sper că vor fi discutate în continuare pentru că sănătatea nu trebuie să rămână în urma discuțiilor economice. Mulțumesc, doamnă Borozan. Pentru două minute, doamna Fonștori. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții suntem pentru protecția vieților umane și de aceea suntem pentru răspândirea medicamentelor vitale și pentru accesul la acestea. În ceea ce privește cercetarea acestor medicamente, doresc să subliniez un punct cu privire la utilizarea celor stem embrionale. Curtea Europeană de Justiție, pe 18 octombrie 2011, a ă, adoptat o decizie foarte importantă. Curtea Europeană de Justiție a stabilit că viața umană începe să existe în momentul în care ovulul se întopește cu spermatozoidul. Deci omul există ca om din momentul respectiv. Conform acestei jurisprudențe, toate finanțele publice ar trebui să fie uh, eliminate de pe această direcție. Cercetarea cu celule STEM este inacceptabilă în această, din această privință. Și tocmai aceasta este ceea ce a solicitat și inițiativa cetățenească Aina Fonunț, unul dintre noi. 1,8 milioane de cetățeni comunitare au susținut această inițiativă. Comisia uh, condusă de creștini-democrați, în ciuda celor uh, 1,8 milioane de semnături, a respins ideea de a aborda această problematică ce să mai vorbim despre a lua măsuri uh, împotriva distrugerii uh, vieților de oameni prin uh, cercetare. Medicamentele nu trebuie să fie cercetate în acest fel. Trebuie să oprim uh, distrugerea vieților umane în uh, favoarea unor uh, câștiguri medicale. Președintele, mulțumesc doamnă Fonstoș și pentru două minute uh, Doamna Becerra Bastrecea. Señora Hedegaard, he escuchado con tanto interés como expectación. Mulțumesc foarte mult. Uh, doamnă comisar, v-am ascultat uh, intervenția cu așteptări foarte mari și cu mult interes. Dați-mi voie să folosesc această ocazie de a lua cuvântul pentru a vă reaminti prioritatea noastră principală, să uh, servim interesul public. Câți oameni trebuie să se îmbolnăvească până când o boală să fie considerată o chestiune de criză? 130 de milioane de oameni bolnavi de hepatită e suficient? 10 uh, milioane în Europeană, 1 milion în Spania e suficient? Hepatita C este o, infecție, o boală infecțioasă care poate deveni cronică și uh, poate avea efecte devastatoare. Jumătate de milion de oameni mor în fiecare an Uh, există un tratament, dar costul este foarte mare, 50.000 de euro pe pacient. Asta a spus compania care are patentul pentru medicamentul salvator, pentru că ei se uită numai la criteriile comerciale. O să uh, Uh, rămânem în scleroza instituțională europeană, o să fim victime în continuare a uh, lăcomiei corporatiste? Nu, doamnă Jenor, putem să facem ceva. Statele membre pot implementa articolul 31 al Declarației uh, Organizației Mondiale a Comerțului, pot emite licențe de fabricare a unor medicamente generice și pot ataca patentul în tribunale pentru că a fost deja uh, înregistrat pentru cancer și uh, deci se pot face uh, lucruri uh, și se pot face achiziții comune care să reducă prețurile. Egiptul importă acest medicament generic din India cu un preț de 100 de ori mai mic. Uh, multe alte țări pot beneficia de inițiativa Indiei, țări din lumea treia. Poate uh, Comisia să se angajeze că va apăra interesul general și tratatele? Am reușit să reducem prețul roamingului în Europa. Nu putem să facem nimic pentru prețul acestor medicamente care salvează atâtea vieți? Mulțumesc, doamnă colegă, pe cera Basterecea și acum pentru un minut, domnul Chris Ohonas. Problema cu costul ridicat al medicamentelor cu costul um, uh, ridicat de către companiile uh, farmaceutice este că aceste companii uh, vizează doar profitul în detrimentul cetățenilor. Este o problemă care există, dar nu este singurul obstacol în ceea ce privește accesul la medicamente de genul acesta organismele competente ale Uniunii Europene nu sunt doar indiferente vis-a-vis -vis de aceste prețuri foarte ridicate, ci în aceeași măsură au uh, o politică care reduce că cheltuielile în domeniul uh, îngrijirilor medicale, astfel încât pacienților le este încă și mai greu să beneficieze de ele. Situația cea mai uh, gravă este um, cea a statelor din memorandum, iar acolo pacienții nu pot să plătească uh, propria lor uh, contribuție uh, la costul medicamentelor. Prin urmare, nivelul deceselor a crescut. 17.000 de decese în 2012 ca urmare a acestei politici criminale impuse de Troica în aceste state. Pentru două minute, doamna Rivasi. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem uh prinși într-o situație, după cum ne-ați explicat, mi se pare că argumentele noastre sunt cam slabe. Că în ce privește acest medicament sofosbirul împotriva hepatitei C, trebuie să știm că această cifră de 50-60 de mii de euro de pacient pentru, e pentru 12 săptămâni, e o sumă enormă și e vorba de 8 milioane de oameni în Europa care au nevoie de acest tratament. În același timp, dacă Ehm, sigur, același laborator produce foarte multe medicamente pentru cancerul de sân și cancerul de rinichi. Ehm, ei lucrează totul pe ehm, raportul cost-beneficii. Dacă ești prea afectat și nu sunt șanse de vindecare, nu ți se mai dă medicament. Deci e o problemă de sănătate publică, dar totuși E o problemă de monopol până la urmă și de abuz de brevet, pentru că dacă acest brevet e dat pe 20 de ani și uh, statele adesea au acceptat aceste monopoluri, există o ieșire de urgență, o salvare, uh, și anume licențierea obligatorie. Statele trebuie să folosească acest procedeu ca să deschidă piețele și alte laboratoare, alte companii să poată să fabrice același medicament mult mai ieftin. După care mai este și problema cercetării. Uitați-vă la situația cu Ebola, criza care există acum în Africa de Vest, din uh, 76 se cunoaște acest virus al Ebola, dar niciun laborator farmaceutic, nicio companie nu vrea să producă uh, tratamente, vaccinuri, pentru că nu e rentabil. Deci singura politică care primează este cea uh, comercială a pieței. Și în momentul în care uh, Comisia angajează bani publici, trebuie să existe și o condiționalitate ca să nu existe nici monopol, nici brevet și să putem să avem prețuri la medicamente mult mai mici și să putem oferi acces la medicamente și la inovare, pentru că suntem într-un deficit de inovare. Mulțumesc, domnule Ioasi. Urmează acum, pentru un minut, domnul Tamburano. Salve, accolgo cu grande piacere questo dibattito, sia perché sono... Salut această dezbatere pentru că sunt dentist și sunt conștient uh, cât de dramatică este hepatita C și cei din uh, Mișcarea 5 Steli consideră că trebuie asigurat și urmărit interesul pacientului, care este mai important decât uh, piața. În fiecare stat membru Ministrul pentru Sănătate este uh, răspunzător pentru aspectele de sănătate. Cum să lucreze când Digi Industry, care este competentă pe acest sector și nu uh, organismul de sănătate la nivel european, e bine, cum se poate ca în acest Parlament, unde există o majoritate care vorbește despre importanța uh, apărării vieții umane, cum este posibil să facem uh, eforturi majore pentru reducerea uh, prețului la medicamentele vitale. ONG-urile au scris de asemenea despre această problematică și s-au întrebat dacă nu este cel mai important lucru să protejăm viața altor cetățeni. Președintele, mulțumesc domnul Tamborano. Un minut și jumătate, doamna Kylie. Καταλαβαίνω πως μας θέσατε τα διέξοδα E bine, înțeleg că ne aflăm într-o fundătură acum în ceea ce privește prețul medicamentelor. Trebuie să găsim răspunsuri și soluții diferite la această problemă. Până la urmă, drepturile omului au legătură cu drepturile um, de proprietate intelectuală. Prin urmare, de ce nu verificați transparent care este uh, costul real al cercetării în companiile multinaționale? Și, de asemenea, de ce ne investigați uh, natura profiturilor? Pentru că trebuie să ne asigurăm uh, și că facem progrese în ceea ce privește durata obținerii unui brevet, care uneori poate fi de 20 de ani. Uniunea Europeană ar putea să ia niște măsuri în aceste domenii uh, pentru a uh, reduce aceste costuri uh, ridicole la medicamente. A putea avea medicamente generice în caz că apare specula sau în cazul în care e nevoie să protejăm viața oamenilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Kylie, și acum două minute, domnul Șcripec. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia. Domnule președinte, dragi colegi, este adevărat că măsurile menite să salveze vieți costă foarte mult, dar asta nu e un motiv să nu-i oferi pacientului uh, aceste medicamente. O, toți pacienții din Europa trebuie să aibă acces la aceste medicamente. Este necesar să optăm pentru distribuție egală a medicamentelor și nu este posibil și acceptabil ca aceste medicamente să fie disponibile numai pentru bogați, pentru că asta deschide ușa către tot felul de clientelisme împotriva cărora vrem să luptăm în Europa. Dacă vorbim despre accesul la medicamente sau lipsa acestuia, mai degrabă, în situații de boli terminale, atunci trebuie să ne gândim la uh, îngrijirea paliativă și îngrijirea antidurere îngrijirea pentru durere, uh, pentru prevenirea durerei, care să ofere acestor oameni uh, niște servicii paliati, medicale paliative de calitate. Cred că majoritatea politicienilor știu că o civilizație este cu atât mai matură cu cât are grijă mai bine de cei bolnavi și slabi. Deci este șocant că uh, civilizația noastră atât de dezvoltată, în loc să le ofere celor care au nevoie de ajutor, care sunt slabi, bolnavi, uh, împiedică existența unui astfel de sistem de uh, îngrijire. Și se încearcă găsirea uh, unei soluții extrem de ieftine și anume eutanasia. Deci, practic, nu ne gândim decât cum să scăpăm de oameni uh, Uh, care, mm, pe care îi considerăm o povară, care au aceste nevoi și asta îmi reamintește uneori de uh, perioada antică atunci când uh, unele societăți încercau să scape de persoane cu dizabilități sau de toți cei care nu îndeplineau anumite standarde sau criterii. Trebuie să menționez că în Slovacia există o problemă în acest sens. Mulțumesc, domnule Scrip. Doamna Harkin, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În contextul accesului uh, la medicamente vitale în Europa, um, reducerile cauzate de diverse de diversi factori, uh, cum ar fi furnizarea, producția și um, prețul, Uh, joacă un rol foarte important. Însă eu mă voi concentra doar pe preț, pentru că acesta este o problemă foarte importantă, mai ales în contextul programelor de austeritate. Au existat uh, reduceri foarte multe în bugetele naționale, ceea ce a limitat accesul la sănătate și la, servi- și la uh, serviciile medicale. Recomandările ne spun că limitările cu privire la accesul la sănătate și îngrijire ar putea să se repercuteze disproporționat asupra diferitelor uh, sectoare uh, sociale. În țara mea, în Irlanda, în perioada 2009-2011 au existat uh, reduceri bugetare în acest domeniu de 17%, iar în 2013 s-au mai adăugat alte 5%, deci cam o cincime din bugetul pentru sănătate, ceea ce sigur că s-a repercutat asupra accesului la medicamente vitale și acces la îngrijire multe organizații, inclusiv cea a consumatorilor europeni și alte organizații medicale, au solicitat ca această decizie să fie revizuită, astfel încât produsele medicale și tehnologiile pentru sănătate să fie mutate în uh, portofoliul, uh, din portofoliul uh, Comisarului pentru Piață Internă, care dorește să promoveze alte priorități, către uh, sectorul uh, medical, care ar trebui să promoveze sănătatea și îngrijirea. Mulțumesc, doamna Harkin. Un minut, doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Companiile farmaceutice cer 50.000 sau 60.000 de euro pentru tratamentul unui uh, pacient cu uh, hepatita C uh, pe durata a 3 luni. Mie mi se pare ridicol un astfel de preț. Practic, o astfel de factură ar putea acoperi toate tratamentele care se fac într-o lună într-un spital. Doar 10% din costul medicament reprezintă cercetarea. Până la urmă nu vorbim despre finanțarea inovației, ci despre profituri nerușinate. Profitul de 90% n-ar trebui să fie plătit de contribuabil nici de stat, uh, ori un european ar trebui să aibă ceva de spus în legătură cu acest subiect. Cu toții știm ce se întâmplă cu prețurile, uh, dar uh, în legătură cu brevetele putem să facem ceva, putem să punem capăt acestui monopol al statelor. Putem face ceva dacă există dorință politică în acest sens. Mulțumesc, doamna Matias. Și acum, doamna Aucă, în un minut. Er Mulțumesc, doamna președinte. Este, situația ne arată că trebuie să facem ceva. Și trebuie să punem o stabilă lăcomie industriei medicale. Comisia știe că 30% din cheltuielile de cercetare și dezvoltare sunt plătite din bugetul public și după aceea uh, îi lăsăm uh, industria farmaceutică să ne jefească. Deci trebuie să acționăm. N-ar trebui să mutăm uh, industria farmaceutică la Digi Enterprise, la Digi Întreprindere așadar. Este o idee cinică. Trebuie să ne uităm foarte serios la modul în care Uh, situația actuală duce la faptul că mulți oameni sunt lăsați să moară. Nu putem să nu reacționăm. Trebuie să avem voința politică și hotărârea de a acționa. Așa cum a spus un antevorbitor, socializăm riscurile și privatizăm profiturile uh, activităților de cercetare medicală. Trebuie să facem invers. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Auken. Urmează acum, pentru un minut, domnul Gramaticakis. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές În ultimii câțiva ani am văzut că a avut o lipsă a unor medicamente în Grecia, ori acest fapt se datorează unui mix de factori care includ și criza uh, economică economică. Uh, și aici putem menționa și memorandumul foarte sever impus acestei uh, țări. Prețul uh, medicamentelor însă prin lege a fost redus, dar au existat și efecte adverse. Anumite industrii au redus cantitatea de medicamente disponibile pe piață sau și-au oprit cu totul producția și au fost făcute importuri din statele Uniunii Europene unde prețurile sunt mai uh, mari. S-au impus mai multe uh, interdicții, iar pentru uh, un stat mic ca și Grecia, trebuie spus că nu există posibilitatea de a face față acestei pierderi de medicamente. Avem nevoie, deci, de un nou cadru în Europa care să solicite companiilor uh, să pună la dispoziție produsele lor în acele state unde există probleme financiare. Sănătatea cetățenilor noștri este uh, supusă în risc. Uh, microfonul a fost tăiat. Pentru un minut, doamna Valina. Gracias. En Europa y en Estados Unidos los medicamentos son la... Mulțumesc, domnule președinte. În Europa și Statele Unite, medicamentele sunt uh, al treilea cel mai important motiv uh, care duce la deces uh, după cancer și un alt motiv din cauza uh, companiilor farmaceutice. Peste 70 de milioane de oameni sunt bolnavi de hepatita C și șansele de tratament sunt destul de mari. Însă există multe efecte secundare. Mulți pacienți nu își pot permite medicamentele. Companiile farmaceutice doresc uh, să trateze 90% dintre pacienți fără să existe efecte secundare, însă prețurile sunt atât de mari încât medicamentele pentru majoritatea pacienților nu sunt uh, accesibile. Iar uh, sistemele de sănătate nu și le pot permite nici ele mai ales dacă este vorba despre un număr mare de pacienți care să fie tratați. Prețurile foarte mari la medicamente nu sunt pur și simplu acceptabile. Prețurile trebuie să fie accesibile astfel încât uh, să fie posibil tratamentul iar uh, bolnavii să nu fie nevoiți să moară dacă există metode de tratament. Președintele, mulțumesc, doamnă Valina. Urmează, pentru un minut, doamna Cabeson Ruiz. Gracias, señor presidente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 dacă ne uităm la uh, ce s-a întâmplat în India, unde se produce un medicament generic echivalent la un cost mult mai mic. Și cred că este momentul să uh, examinăm foarte clar probleme legate de transparență și de fixarea prețurilor. Avem nevoie de măsuri care să protejeze sustenabilitatea sistemelor noastre medicale din țările noastre membre nu putem avea o abordare discriminatoare în ce privește accesul la medicamente așa cum avem acum și știm că uh, piața internă are competența și dreptul de a examina problemele de, intelectu- de proprietate intelectuală și cele legate de cercetare de asemenea. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cabezon Ruiz. Cu aceasta am încheiat uh, lista oratorilor înscriși la cuvânt. Urmează procedura Catch the Eye, unde există o singură solicitare de intervenție, uh, domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar a venit astăzi pentru a face o declarație în legătură cu accesul la medicamentele vitale în Europa, însă, în principiu, uh, avem doar niște dorințe. Doamna comisar spune că este preocupată de accesul la anumite medicamente. Uh, și că se îngrijorează în legătură cu anumite uh, inegalități și că dorește să ajute statele uh, membre. Dar să nu uităm, Comisia este membră a Troicăr, care în mod ilegitim a impus o creștere a prețului medicamentelor în Portugalia și o reducere uh, a uh, accesului la medicamente pentru că uh, banii care trebuiau să ajungă în sistemul de sănătate au fost reduși. Prin urmare, opțiunile existente uh, pentru pacient sunt să aleagă între alimente și medicamente. Nu se găsesc medicamente adesea nici în, uh, far, um, în uh, farmaciile spitalelor. Statele membre sunt până la urmă responsabile cu îngrijirile medicale acordate cetățenilor lor și e clar că trebuie să facem ceva în legătură cu medicamentele și multicaționale, însă clar nu putem conta pe comisie să facă acest lucru. Mulțumim, domnule Ferreira. Uh, încheiem procedura CHDI. Iar în finalul dezbaterii mai iau o dată cuvântul din partea Comisiei doamna Hedegaard. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Veți înțelege de ce la această oră târzie nu voi intra în atât de multe detalii. Nu are niciun sens să vă mai spun că ceea ce ați spus în această seară va fi transmis uh, comisarului Bosch, care deține acest portofoliu și uh, el împreună cu cei din echipa sa uh, vor asculta această dezbatere uh, și, vor da răspunsuri. Mâine experții din grupurile de lucru, experți din partea statelor membre, se vor întâlni și vor discuta toate aceste aspecte. Deci uh, statele membre vor mai avea ocazia să continue odată în plus această dezbatere. Aș vrea să-i spun domnului Ferreira, care în observațiile sale de final a vorbit despre uh, prețul medicamentelor. E bine, trebuie să spun încă o dată că prețul medicamentelor nu ține de competența Uniunii Europene. Asta nu înseamnă că nu putem să facem absolut nimic de la nivel european. Sunt alte lucruri pe care putem să le uh, stimulăm, să le încurajăm, schimbul de informații, de exemplu, și alte lucruri. Consiliul Informal pe Sănătate va uh, prelua acest punct de pe, pe ordinea lor de zi, după cum am înțeles. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Voi transmite toate aceste lucruri comisarului responsabil, domnului Boș. Președintele, mulțumesc, domnule comisar Hedegaard. Cu această dezbatere se încheie. Am uh, încheiat ordinea de zi din această seară. Ședința va continua mâine de la 19 la 14 și apoi mai târziu de la 15. Ordinea de zi a fost publicată și se găsește pe pagina de internet a Parlamentului European. Cu aceasta ședința se suspendă. Vă urez tuturor drum bun către casă, noapte bună!